Vă rog să vă ocupați locurile, să trecem la punctul șapte din ordinea de zi, un schimb de vederi privind progresele făcute cu SDG-urile. Este una din prioritățile noastre importante. Vom discuta astăzi uh, despre chestiunea indicatorilor cu serviciile statistice guvernamentale. Am fost la New York uh, în delegație pentru adoptarea lor și am avut plăcerea să-l întâlnim pe domnul John Pullinger, care ne-a explicat câte ceva. Vă rog, uh, stimați colegi, dacă vreți să aveți o reuniune privată, să o țineți în altă parte, nu în sală. Vă rog să nu mai vorbiți, ca vorbitorul să aibă condițiile necesare. Deci când spuneam uh, la New York, ne-am întâlnit cu domnul John Pullinger, care este statisticianul șef al autorității de statistică din uh, Marea Britanie. A fost și președintele acestei autorități. Deci s-a ocupat de pregătirea indicatorilor pentru uh, dezvoltarea, obiectivele dezvoltării durabile și toate obiectivele respective care trebuie să fie îndeplinite și apoi trebuie să știm uh, cum trebuie măsurate. Mă bucur că este aici. Este însoțit de, de doamna Barbara Peșe Montero, director al uh, Oficiului pentru Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite de la Bruxelles. Ne bucurăm că sunt astăzi alături de noi și vor începe cu o prezentare făcută de domnul Pullinger apropo de activitatea domniei sale, care ne va spune care sunt chestiunile legate de indicatori și, uh, și ce putem să facem în viitor. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte mult că sunt aici la DV, în terenul uh, nostru de acasă. Mi-aduc aminte de reuniunea de la New York, când m-am întâlnit uh, acolo, după adunarea generală cu membrii comisiei, Acolo s-a pus problema adoptării scopurilor și obiectivelor pentru dezvoltarea durabilă. A fost câteva zile extraordinare. Cred că toată lumea care a participat și-a dat seama de acest lucru. Pentru mine au reșit două chestiuni din această discuție. În primul rând, cât de mari erau ambițiile politice apropo de Agenda 2030 și, în al doilea rând, și anume cât de importante erau ideile privind revoluția din domeniul datelor și dacă putem să folosim puterea acestor date astfel încât lumea să ia decizii mai bune eh, referitoare la viitor. Cum spunea doamna președinte, am vorbit atunci și ca șef al Comisiei Statistice a Marii Britanii, este organismul căruia adunarea generală 1 i-a cerut să vină cu o serie de uh, indicatori privind scopurile și obiectivele uh, din uh, agenda. Eu sunt acum uh, adjunctul șefului, șefa mea uh, este doamna de lângă mine, care e din Brazilia. Noi trebuia să punem la punct acești indicatori. Avem două șiruri de indicatori. În primul rând, trebuia să definim indicatorii și, în al doilea rând, să ne gândim la întrebările care țin de capacitatea, construcția capacității necesare. Comisia știu că e interesată de ambele aceste aspecte. În primul rând, indicatorii. La reuniunea din martie 2015 s-a creat un grup de experți privind acești indicatori care este prezidat de colegii din Filipine și în Mexic. Au făcut o treabă excepțională într-un timp foarte scurt, într-o perioadă de timp scurtă care îmi implică foarte multe țări s-au ocupat transparent, au avut șapte runde de, consultații, de consultări și au prezentat vreo 230 de indicatori Comisiei Națiunilor Unite care s-a reunit în martie anul acesta. Pachetul acesta a fost uh, adoptat drept punctul practic de pornire pe lângă programul de lucru al grupului de experți pentru anii viitori. Pachetul acesta este, trece prin sistemul de evaluare al uh, ONU și va fi evaluat uh, la cel mai înalt nivel politic. Mă voi concentra uh, pe aspectele tehnice de care se ocupă colegii mei acum. Să pun primul rând categorizarea indicatorilor și anume uh, câtă activitate e nevoie pentru a elabora, cât de potriviți sunt pentru a măsura țintele pe care le avem uh, în față, dacă avem deja definiții și date despre ei. Pentru a participa la această activitate, grupul de experți a înființat mai multe subgrupuri, unul privind dezagregarea datelor și știu că păi, vă interesează foarte mult, uh, toți indicatorii trebuie să fie dezagregați în niște caracteristici cheie, și anume sex, dizabilitate, rață, apartenența etnică, amplasarea geografică, statutul migrator, vârsta. Fiecare din aceste elemente trebuie avute în vedere. Deci vă dați seama cât nevoie este de date numai după ce am făcut această listă de caracteristici. Și apoi ne gândim și la niște interlegături. Ideea este dacă o grupă de indicatori poate fi folosit pentru mai multe obiective, de exemplu de indicatorii demografici. Un alt grup se ocupă de transmisia datelor pentru a pune la punct, eu știu, mecanisme de transmisie a datelor Uh, care au o aplicabilitate mai largă și trebuie să vedem dacă putem aduce datele astea împreună ca să le putem raporta la nivel global și la nivel național printr-un sistem uh, care să funcționeze. Apoi nivelul geospațial uh, la nivel global, nu? Sunt foarte importante diverse nivele geografice la nivel global și sunt avute în vedere și ideea de a alcătui niște rețele ale statelor uh, împreună cu alte um, instituții, cum ar fi UNDP, uh, Organizația Internațională a Muncii, Banca Mondială, mulți alți participanți la nivel global și regional. Și împreună cu ei să ajungem uh, la o rețea de reprezentanță ai statelor, a instituțiilor acestora și ai mediului academic pentru a vedea ce putem face. Ideea este să ne concentrăm pe ce avem de lucru. Comisia de Statistică a ONU va raporta mereu asupra activității sale și ne vom reuni din nou în martie 2017. Deci cam așa stăm cu indic- indicatori. Și acum, capacitățile. Noi uh, uh, am arătat acest lucru foarte clar în scopurile pentru 2016, adică nevoia de a le pune în aplicare și ideea este finanțarea pentru dezvoltare, care arată, conform cu ceea ce știm noi, cât de important este ca datele dezagreate să fie de mare calitate. Trebuie să prioritizăm acest lucru și să vedem ce se întâmplă cu insulele mici, cu statele continentale, cu statele cel mai puțin dezvoltate, uh, am discutat uh, aspectele acestea și s-a arătat foarte clar că trebuie să răspundem la această întrebare urgent privind uh, construcția capacității. S-a discutat de asemenea discrepanța dintre descrierea acestor indicatori 231 care au fost preluați ca punct de plecare și situația curentă privind datele necesare pentru acești indicatori, mai ales în grupul de țări pe care le-am menționat deja. Pentru a ține cont de aceste uh, elemente, Comisia în marți 2015 a înființat un grup la nivel înalt care este prezidat de uh, Costa de Filde și de Ungaria pentru a coordona activitatea uh, pentru construcția capacității de după 2015. Din activitatea lor am tras patru concluzii. În primul rând, că există nevoia de a investi în sisteme de statistică la nivel național. Sistemele naționale vor continua să aibă un rol central în uh, colectarea datelor pentru monitorizare. Sistemele acestea trebuie să se adapteze, să intre într-o comunitate a datelor care să cuprindă multe părți interesante și pentru a stabili și niște priorități de la cei responsabili de uh, serviciile la nivel local până la cei care răspund uh, despre planificarea strategică la nivel uh, național. E nevoie de surse mm, clasice de date și acest lucru se poate realiza prin combinarea resurselor tradiționale. E nevoie pentru a îmbunătăți datele oficiale, trebuie să folosim tehnologia existentă și e nevoie și de alte abilități, de alte deprinderi. A doua concluzie și cred că e ceva care probabil se va discuta la dumneavoastră, și anume capacitatea analitică la nivelul guvernelor. Statele, guvernele vor putea să reprezint, să arate faptul că datele sunt importante, sunt ei, că ei sunt surse de date. Aici uh, ideea ar fi să uh, avem uh, o mai bună prezentare a cererii din partea clienților. A treia concluzie un parteneriat larg și deschis care să cuprindă sectorul privat și societatea civilă. Aici e nevoie de o abordare deschisă, bazată pe evaluarea stimulentelor, pe a instituțiilor care au capacitatea să transmită aceste dorințe. Și, de asemenea, trebuie să ne gândim cum să folosesc ineficient anumite resurse care sunt destul de sărace. Ideea ar fi să se întărească construcția capacității și nu să se slăbească. Și în cele din urmă, se pare că dezvoltarea capacităților, a calificărilor este foarte importantă și anume și capacitatea de a transmite cunoștințe. Important este ca aceste cunoștințe să se răspândească în lume și ar fi bine să se acorde atenție organizațiilor care pot face acest lucru. Scopul aici ar fi uh, să existe capacități durabile la nivelul tuturor națiunilor. În Marea Britanie, noi uh, înființăm ceea ce se numește un campus al datelor. Ideea ar fi să aducem împreună instituții pentru a susține toate celelalte trei concluzii pe care le-am tras din această activitate. Îmi dau seama că a fost o prezentare tehnică și sper că este utilă comisiei dumneavoastră și sunt gata să răspund la întrebări și să ascult ce aveți dumneavoastră de spus în acest domeniu. Mulțumesc! Thank, thanks, John. Um, I'll pass to, to... Mulțumesc, John. Îi dau cuvântul uh, doamnei uh, Montero, care ne va spune ce se va întâmpla la nivel de politică, care sunt pașii următori în ceea ce privește ODD-urile, care este calendarul, astfel încât să avem o perspectivă de ansamblu. Barbara. Thank you. A pleasure to be back in this house, I must say. Mulțumesc, îmi face o deosebită plăcere să revin în Parlament. Vă spuneam că este important uh, să continuăm uh, discuțiile, astfel încât uh, să vedem cum putem influența împreună această dezbatere. Așa cum vă spuneam uh, când ne-am întâlnit uh, ultima dată, anul trecut uh, ne-am concentrat pe atingerea obiectivelor și credem că Europa a avut succes în acest demers. Iar anul acesta vorbim despre implementare, vorbim despre statistici. Foarte importantă. Ideea este să păstrăm acest avânt și să valorificăm energia pozitivă care a fost mobilizată anul trecut, astfel încât să obținem uh, rezultate cât mai concrete pe teren. Am uh, observat evoluții pozitive uh, și am văzut că mai multe state membre fac o analiză a acestui proces și am constatat că există două sau trei diferențe majore între aceste ODD-uri și cele anterioare. Prima diferență este că acestea sunt universale, ceea ce, bineînțeles, are implicații, uh, pentru că toate statele vor să se implice, inclusiv statele europene. Apoi este important să avem statistici care să fie comparabile și care să fie partajate între țări și între diferitele niveluri de dezvoltare. A doua diferență este că aceste obiective sunt mult mai ambițioase. Asta înseamnă că nimeni nu este lăsat în urmă. Și asta înseamnă că toți trebuie să se implice. Și toate, toate aceste obiective trebuie să fie contabilizate în statisticile naționale. Și am să vă dau și un exemplu. Comunitatea de romi din Europa practic nu există în multe statistici naționale, dar cu siguranță sunt oameni pe care nimeni nu vrea să-i lase în urmă în Europa. Dacă vrem să-i integrăm în politici, primul pas este să îi includem în statistici, să îi facem să fie vizibili și să avem un uh, punct de pornire, să avem o referință în raport cu care să facem apoi uh, evoluțiile în urma politicilor uh, adoptate. În acest proces de implementare ne aflăm într-un moment cheie. Pe de o parte, continuăm să creăm cadrul, iar cadrul statistic este esențial, iar în al doilea rând vom avea un forum în iulie. Acolo vom începe să discutăm aceste lucruri între țări. Există patru țări europene care își vor prezenta rapoartele în mod voluntar. Germania, Franța, Finlanda și Estonia. De fapt, există 20 de țări care vor prezenta rapoartele în mod voluntar. Acestea sunt rapoarte inițiale. deoarece cadrul abia a fost convenit, iar țările încă, mai, încă se mai gândesc la cum vor proceda. Totuși, aceste rapoarte sunt esențiale pentru noi, deoarece ne vor oferi exemple pozitive de lucruri care se întâmplă în practică angajamentul politic uh, este foarte important. Este important să avem țări precum uh, Franța și Germania care să arate că agenda este, ODD este importantă pentru ele. În paranteză, vreau să vă rog să vă încurajați toate guvernele să participe la acest forum la nivel ministerial. Acest forum are o parte tehnică urmată de un forum la nivel ministerial de trei zile. Uneori am senzația că în Europa, oamenii consideră că agenda uh, ODD nu este atât de relevantă. Însă este, este relevantă și pentru Europa, având în vedere implicarea în cooperarea pentru dezvoltare. Uh, Agenda 2030 uh, și ODD se referă la producție și consum uh, sustenabile, se referă la energie, la incluziune, la sărăcie, la locuri de muncă, toate aceste subiecte care sunt relevante și pentru Europa. Vorbim și despre uh, decalajul de gen, vorbim despre uh, alte probleme și toate acestea țin de statistică. Este important să dăm exemple și pentru alte țări. Poate că Europa trebuie să analizeze provocările cu care se confruntă, să vadă cum se poate implica pe mai departe. Deci forumul este un moment esențial. Bineînțeles, așteptările nu sunt la un nivel foarte înalt, este doar o fază inițială. Vom vedea uh, cum arată rapoartele statisticile sunt uh, încă la un nivel experimental, dar este bine să le avem uh, pentru că ne vor servi drept lecții pentru eforturile ulterioare. Obiectivul este să mobilizăm uh, țările astfel încât să vadă ce le mai trebuie pentru a produce aceste rapoarte. Multe țări în curs de dezvoltare dau exemplu țărilor dezvoltate care încă se mai gândesc cum să pună lucrurile în mișcare. Algeria, Ecuador, Columbia, Laos, Mongolia deja își analizează baza statistică să vadă uh, ce este util din ceea ce au deja, ce trebuie să mai dezvolte și ce pot să împărtășească cu alte țări. Există sisteme din America Latină, inclusiv Columbia, care pot fi utile pentru alte țări. Deci este important să avem uh, acest forum și discuții constructive. De asemenea, ONU este un loc bun pentru dezbateri pe acest subiect și este, un, uh, este o organizație care ne ajută să sprijinim țările. Avem un mecanism numit MAPS pe care vrem să îl integrăm în procesele naționale, inclusiv în procesele de statistică și programele de dezvoltare. Scopul este să vedem uh, care sunt uh, problemele, astfel încât să putem accelera implementarea. Lucrăm la nivel pilot cu 20 de țări pentru a vedea ce fac în momentul de față și ce pot să facă pentru a accelera agenda în domeniul obiectivelor de dezvoltare durabilă. Sperăm că multe dintre lecțiile învățate vor fi integrate în politicile de la toate nivelurile. În curând va fi adoptată o comunicare și sperăm că toate aceste lecții vor fi integrate și în politicile europene. În încheiere, aș vrea să repet uh, ceea ce am spus deja înainte, dar este important. ODD-urile sunt uh, foarte importante și necesită parte, diferite parteneriate. Nu vorbim doar despre guverne, ci vorbim despre mai multe sectoare, sectorul privat, societatea civilă, sectorul media și parlamentele. De aceea, este extrem de important uh, să cooperăm cu dumneavoastră. Parlamentele sunt cele care votează și adoptă bugetele necesare și monitorizează progresul. Deci Parlamentul este locul cel mai bun pentru dezbatere și pentru schimb de opinii între actorii sociali. Vom avea un eveniment uh, în iunie Acolo vom lansa campania pentru ODD. Veți vedea cât de importante sunt statisticile. Acolo vom avea monitoare uh, cu cifre, dar și cu oameni. Uh, când vorbim despre cifre, vorbim despre oameni, despre copii, despre bătrâni, despre femei, despre realități economice. Sigur că există și tehnologia statistică, dar oamenii sunt cei care fac diferența. Dacă veți veni la acest eveniment, vă invit la standul ONU, pentru că acolo vom uh, privi statistica din perspectiva oamenilor și vom face asta într-un mod interactiv credem că viitorul statisticii nu va fi legat doar de cifre uh, a noastre, ci vom vorbi despre oameni, despre cum folosim cifrele în scopul, uh, în beneficiul oamenilor va trebui să folosim metodele interactive pe care le avem astăzi pentru a-i implica pe oameni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Cine dorește să intervină? Elish Line, și după aia Maria. Thanks a lot, uh, Chair. Mulțumesc. Le mulțumesc uh, atât domnului Pullinger cât și doamnei Peșe Montero pentru prezența lor. Uh, mă bucur foarte mult uh, că sunteți aici, domnule Pullinger. Ne-am întâlnit deja la New York. Este extrem de important să fiți aici, pentru că este un subiect extrem de important. Noi la această comisie am subliniat întotdeauna importanța uh, profesiei dumneavoastră atât de delicate și am așteptat uh, mereu rezultatele. Când ne-am întâlnit, uh, am pus niște întrebări dificile și vreau să continui această tradiție. Întrebarea dificilă este cât a fost de dificil să lucrați la acești indicatori ca tehniciani? Pentru că știm că există implicații politice foarte puternice când vorbim despre indicatori. Cum uh, v-ați desfășurat uh, activitatea, având, ținând cont de aceste aspecte? Și după 9 luni de la ultima noastră întâlnire, care este percepția dumneavoastră? Cum ați uh, reușit să mențineți această parte tehnică în pofida implicațiilor politice puternice? Și cât de puternică credeți că este propunerea pentru a merge mai departe cu ea, la nivel uh, politic înalt uh, și la, nivel, uh, la nivelul ONU, la nivelul adunării generale a ONU. Ați vorbit de asemenea despre date dezagregate. Știm că dacă nu poți să măsori ceva, practic nu există. Acest lucru este foarte important când vorbim despre chestiuni de gen. Știți cu toții că Există un obiectiv specific pentru asta. Există un obiectiv și pentru inegalități. De aceea este important să avem astfel de date. Întrebarea mea este următoarea. La New York și aici ne-ați uh, spus că acest proces a fost bazat pe participare. A, um, au fost implicate organizații ale societății civile și ONG-uri și mulți alți factori interesați în colectarea datelor este important să implicați aceste părți interesate. Trebuie să facem toate eforturile pentru a construi capacități de colectare a datelor. Unele țări uh, încă nu au această capacitate. Cred că unele guverne nici măcar nu au interesul să se îmbunătățească uh, când vine vorba de colectarea datelor. Pentru că atunci când ai date, vezi uh, și problemele. Vezi că uh, unele părți nu fac eforturi pe un obiectiv sau altul. Deci cum vedeți implicarea organizațiilor societății civile și ONG-urilor în colectarea acestor date? Și o ultimă observație legată de ce spunea doamna Peșe Montero. Încă din uh, prima zi am pus întrebări legate de implementare exact în aceeași zi când a fost adoptată agenda ODD. Am întrebat imediat Comisia, dar cum stau lucrurile cu implementarea? Pentru că avem nevoie de un cadru de implementare. Nu trebuie să existe ceva în plus față de cele 28 de state membre, dar noi în Parlament și în această comisie vrem să jucăm un rol în monitorizarea punerii în aplicare a acestor obiective. Uh, trebuie să promovăm universalitatea care este aspectul cel mai inovator al acestei agende. Și de asemenea trebuie să promovăm și abordarea uh, integrată. Și bineînțeles uh, trebuie să um, eliminăm acele silozuri, uh, acea muncă în izolare din uh, serviciile comisiei. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you. And I'm gonna, I know the mulțumesc. Știu că avem și comisia reprezentată aici. Poate că ne veți spune mai târziu ce se întâmplă acolo. Am avut o dezbatere la Strasburg, am avut-o pe înalta reprezentantă, pe comisarul Timmermans. Cei doi au vorbit despre ODD-uri și despre abordarea respectivă. Poate că reprezentantul comisiei ne poate spune ce s-a mai discutat. Deci le voi da cuvântul imediat. Mai întâi Maria Hoibu și apoi doamna Sanchez. Mulțumesc! Aștept acum, voi aștepta o clipă. Deci eu aștept pe doamna Peșe Montero să spună casca. Ați spus că și Europa trebuie să pună în aplicare. Eu sunt de părere că Europa trebuie să pună aceste măsuri uh, imediat în aplicare. Acolo unde noi nu producem uh, durabil, există deficite și există alte domenii în care există deficite. Și uh, s-au stabilit indicatori care au și o dimensiune politică, de exemplu, în acordul nostru comercial. Acolo se vorbește despre o abordare care nu afectează neapărat uh, durabilitatea noastră, ci durabilitatea altora. Și aici uh, se elaborează indicatori pentru a vedea care sunt influențele asupra acțiunilor din Europa, acțiunilor din Europa pentru alte regiuni um, și a uh, activităților de acolo în vederea atingerii obiectivelor dezvoltării durabile. Acum doamna Sanchez. Mulțumesc, uh, mulțumesc Linda. Uh, mai degrabă decât o întrebare, am ceva de spus. Dacă ne gândim la universalitatea noii agende, Uniunea Europeană trebuie să fie un exemplu în acest proces, să arate cum o să atingă aceste obiective prin, ident, prin cadre și politici concrete. Și acum și la ultima sesiune plenară am aprobat o rezoluție care a cerut acțiuni concrete de la Comisia Europeană și ne gândim că este esențial să ne gândim la patru puncturi. În primul rând, conducerea politică care să promoveze această agenda, apoi o strategie clară pentru aplicarea ei, resurse financiare suficiente pentru a atinge obiectivele, iar punerea în aplicare trebuie să fie participativă, iar societatea civilă, cum spunea și doamna Eli, să aibă un rol central și apoi este important să nu uităm alte principii în momentul în care punem în aplicare obiectivele, cum ar fi eficiența pentru ajutorul respectiv. Și aici e nevoie ca monitorizarea indicatorilor de diverselor țări să joace un rol esenial ca să întărească structurile naționale și să îi sporească participarea la proces, astfel încât nu numai organismele internaționale să facă monitorizarea. Știm că o să coste mult, așa încât trebuie să existe toate resursele necesare pentru a atinge 0,0 uh, la 5%. Am o întrebare, o unică întrebare. Cum credeți dumneavoastră că se pot ajuta statele din Sud ca să aibă instrumentele necesare pentru ca ei înși, chiar aceste state, să facă monitorizarea și nu numai organismele internaționale. Mă refer la monitorizarea aplicării obiectivelor. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai sunt alți colegi, domnul Venta. Mulțumesc. Mulțumesc pentru datele pe care le-ați prezentat astăzi aici. Există câțiva indicatori cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă, care se presupune că se bazează pe date consistente. 72 de state din 193 nu au declarat niciun astfel de date statistice cu privire de pildă la sărăcie și la populația care trăiește sub limita sărăciei. Și mă refer aici la state care au o situație politică extrem de instabilă. Și întrebarea mea este, ce se întâmplă dacă nu există astfel de date, dacă uh, statele respective nu transmit datele aferente? Ați vorbit despre utilizarea și colectarea datelor respective. Ce se întâmplă dacă un stat nu vrea să coopereze? Există moduri uh, prin care se, pot, se poate impune transmiterea de date, cum putem asigura acuratețea și consistența acestor date? Mulțumesc! Da, mulțumesc! Și acum Nicoleta Merlo de la Comisia Europeană, e corect? Aveți cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte și vă mulțumesc că ne-ați implicat în această discuție care este foarte importantă. Suntem de părere că adoptarea raportului cu privi, al um, interagenției și al grupului de lucru pentru ODD este foarte important, un pas foarte important în vederea punerii în aplicare a agendei 2030. Sperăm că va exista și o susținere din partea ECOSOC și a adunării generale a ONU. Ceea ce privește lista globală a indicatorilor, bine, ea poate fi, ea este perfectibilă, însă este o bază pentru viitoril, viitoarea muncă în vederea atingerii ODD. Suntem mulțumiți că raportul al interagenției și a grupului de experți permite dezvoltarea acestor indicatori, după cum s-a discutat, uh, uh, s-au discutat chestiuni ce țin de până la dispoziția datelor, uh, a metodologiei, o ajustare a acestor indicatori, ce se întâmplă atunci când apar seturi noi de date. Este important să existe instrumentele adecvate pentru a le putea măsura. Din punctul de vedere al dezvoltării, suntem concentrați pe nevoi, după cum spuneam mai devreme, mai devreme este foarte important să se adapteze indicatorii, trebuie să fim foarte serioși și să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă atunci când vine vorba de atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Suntem conștienți de provocările existente, suntem uh, implicați în susținerea unor uh, state care au nevoie de acest lucru când își construiesc capacitățile. Trebuie să ne întărim abordarea pe viitor dacă vrem aceste, ca aceste state să participe uh, la proces. Este foarte important. Salutăm abordarea, abordarea menționată care se, tocmai se concentrează și pe institutele de statistică naționale Aici nu vorbesc doar despre punerea la dispoziție a datelor, ci și despre utilizarea datelor, procesarea datelor și dezvoltarea datelor. Este foarte important acest aspect. Pe viitor vom fi conștienți, știm că va trebui să ajustăm cadrul de măsurare pentru a răspunde la nevoile uh, statelor în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă. Mulțumesc. Mulțumesc. Reamintesc colegilor că am adoptat o rezoluție la Strasburg cu privire la punerea în aplicare a ODD și pot cita de aici. Cel de-al doilea aliniat spune că salutăm raportul al interagenției și a grupului de experți cu privire la indicatorii ODD. Am obținut rezultate remarcabile și o bază bună de negocieri. Deci, lucrarea dumneavoastră, lucrările dumneavoastră au fost recunoscute de o majoritate largă în Parlament. În momentul în care noi uh, cerem Uniunea Europeană, cerem Uniunea Europene să aibă o abordare uh, global, cuprinzătoare, noi uh, ne raportăm la aceste obiective de dezvoltare durabilă, dar vrem să existe și o agendă mai amplă a Uniunii Europene și vrem și angajamente din partea domnului Mogherini și domnului Timmermans, care au reprezentat atât dimensiunea politicii externe, cât și durabilitatea internă, în cazul domnului Timmermans. Și există un proces paralel aici al celor două politici, internă și externă. Domnul Timmermans a spus că în 2030 că agenda 2020 va fi adoptată acum și va uh, cuprinde obiectivele de dezvoltare durabilă. Așteptăm, de asemenea, creionarea unei agende 2030 din partea Comisiei. Este, de asemenea, important. Cred că trebuie să păstrăm legătura cu dumneavoastră, să auzim, să ascultăm ce se va întâmpla în iulie, înainte de a vă da din nou cuvântul. Aici nu este vorba despre rapoartele pe care le vom primite de la guvernele naționale. Trebuie să avem și un soi de evaluări critice ce mai este de făcut și așa mai departe. Într-adevăr, uh, anumite sisteme sunt mai bune decât altele, dar e important să uh, oferim sprijin în vederea uh, obținerii obiectivelor agendei. Și acum vă dau cuvântul. Dar mă bucur să răspund la anumite întrebări critice din partea domnului Schlon și domnul Quinter. Deci le voi lua în ordinea în care au fost adresate. În ceea ce privește echilibrul între partea politică și partea tehnică. Noi suntem tehnicieni care lucrează într-un mediu politic. Asta se întâmplă în prezent în țările noastre, atât la nivel european cât și la nivel național. Însă aici soluția pentru a atinge obiectivele a fost un mandat foarte strict negociat în prealabil și acordul la care am ajuns a fost că uh, Comisia de Statistică are ca misiune să se aplece asupra fiecărei ținte, asupra fiecărui obiectiv, nu mai mult și nimic mai puțin și nimic mai mult. Deci, Uh, practic prin desemnarea acelor indicatori nu trebuie să reinterpretăm obiectivele. Și asta se, este valabil pentru mai, toate regiunile lumii. Totuși, constrângerile ne obligă să rămânem tehnici. Ce înseamnă asta? Ce s-a adoptat în martie? Uh, ni s-a oferit un pachet tehnic complet uh, de obiective și ținte care acum se stabilește în, în sistem. Este un punct de plecare tehnic și trebuie să vedem uh, pe viitor cât de bun va fi. Uh, vă satisface răspunsul meu cu privire la întrebarea legată de echilibru, apoi dezagregarea, o altă întrebare legată de dezagregare. Cred că trebuie să avem o poziție foarte fermă în ceea ce privește prioritățile noastre. Doamna Montero a vorbit despre comunitatea ro- romilor, la comunitățile vulnerabile, într-adevăr, este nevoie de instrumente de măsurare de bază. Bineînțeles, cum poți să lași, cum poți să eviți lăsarea în urma unor categorii de persoane dacă ele nici nu sunt cuprinse în statistici? Există un sentiment de frustrare aici. Uh, apoi, uh, recensământul reprezintă un alt uh, instrument și aici Comisia s-a uitat la recensămintele din 2010. Am acoperit uh, mai multe regiuni uh, decât în trecut. În anumite țări, precum Siria, este greu să colectezi datele. Dar care sunt uh, categoriile mari aici? Trebuie să începem cu baza. Azi vorbim de un caracter mai participativ și aici am două aspecte de menționat. În primul rând, la întâlnirea comisiei, cred că am vorbit de 700 de delegați și acolo au fost reprezentanții ai uh, ONG-urilor care și-au oferit sprijinul, a fost deschis și uh, i-am inclus în discuțiile noastre. Uh, există un interes față de măsurătorile statistice în societatea civilă și putem beneficia de această abordare. Apoi, interesul guvernelor este reprezentat și în prezentările mele am susținut această idee. Dacă reușim să facem guvernele să înțeleagă importanța datelor statistice, atunci vom reuși să obținem și sprijinul lor. Deci dacă au uh, date statistice bune la dispoziție, vor lua alegeri mai bune, vor face alegeri mai bune. Cred că, sper că acesta este un răspuns bun la întrebarea dumneavoastră. Apoi, o altă întrebare importantă. Multe state nu au date legate de sărăcie, de pildă, date critice. Prima armă în, această, în lumea de azi va fi transparența. Vom avea un raport global și vom cuprinde toate clivajele care există. Și ne vom putea apleca, apleca asupra unor chestiuni dificile astfel. Aici este misiunea ONU să vadă care sunt pașii mai importanți de făcut, însă transparența va fi o armă importantă. A doua întrebare uh, se referă la modul în care vom asigura acuratețea și consistența datelor. Există multe exemple din Europa pe care le-am putea exporta. Există bune practici în Europa cu privire la statistici. Am uh, făcut un uh, exercițiu uh, în trecut în care fiecare țară a putut, uh, a putut să-și compare sistemul cu cele din alte țări. Și este uh, un uh, exemplu care poate fi extins, un exercițiu care poate fi extins. Există standarde comune, un manual cu privire la datele statistice. Deci asta am, am învățat în cadrul proiectului european. Sunt lucruri foarte relevante și Națiunile Unite sunt foarte interesate de ceea ce am făcut noi. Adunarea Generală a stabilit standarde, un cod de bune practici care au fost create mai întâi în Europa și care acum au devenit uh, universale. Deci cred că este un lucru prin care noi am putea contribui la o evoluție bună. Și ultima întrebare, domnul președinte, cu privire la evaluarea critică a ceea ce s-a făcut până în prezent, cred că acest proces poate contribui în sine la evaluare. Și forul la nivel înalt, care a fost menționat din iulie, va arăta care sunt uh, lucrurile ce trebuie făcute de toți ceilalți. Mulțumesc foarte mult dacă e să răspundem la întrebarea aceasta, dacă includem comerțul în uh, evaluare sau nu, primul pas pe care trebuie să-l aplice toate țările este să nu considere aceste obiective drept altceva. Agenda aceasta e ca și când ar fi altceva. Eu știu, criza refugiaților e ca și când ar fi altceva. Uh, acordurile comerciale. În primul rând, reuniunea a fost uh, o reuniune extrem de participativă. Toate, toți șefii de stat au fost de acord cu acest lucru și au susținut acest lucru. Coerența acestui proces uh, va fi dată de noi toți. Trebuie să ne asigurăm că rezultatele apar în următorii ani și sunt în concordanță cu agenda stabilită și va fi necesar să facem acest lucru arătând că este relevantă. Și anume că refugiații sau comerțul sunt chestiuni compatibile. Gândiți-vă ce s-a întâmplat la conferința de la Londra. La Siria nu mai vorbim uh, despre, numai despre acest lucru ODA. Trebuie să ne gândim cum folosim acordurile comerciale pentru a susține și facilita acest proces, cum este implicat uh, lumea afacerilor și așa mai departe. Deci, asta ar fi primul punct. Apoi, este un proces, suntem de fapt la începutul unui proces și în următorii 15 ani va trebui să ne asigurăm că se face altceva. Și gândiți-mă, paradigma este diferită de paradigma trecutului. Schimbările de paradigmă durează, dar sunt posibile dacă se implică toată lumea. Și aș spune că în ceea ce privește modul în care îi responsabilizăm pe oameni, din experiența mea, responsabilitatea cea mai valabilă e la nivel național. Îi vom implica pe actorii sociali din diversele țări. Parlamentul, trebu- parlamentele trebuie să-și poată folosi uh, departamentele în relație cu guvernul și cu alți actori ca să vadă în ce măsură s-au implicat, cum au participat. Spunem de multe ori că nu e vorba uh, de elemente, de obiective ale ONU. Sunt obiective la care au participat toate statele. Obiectivele nu au fost inventate de tehnicieni. Obiectivele sunt rezultatul unor lungi negocieri între statele membre la care au participat sectorul privat, uh, societatea civilă, deci este în interesul lor uh, să fie sigur că se pun în aplicare. Orice acord uh, comercial nou, orice decizie politică trebuie să fie în conformitate cu aceste obiective. Vom fi foarte activi, vom colabora cu presa ca să se înțeleagă lucrurile astea și ca parte a pol- deciziei politice vom face acest lucru. În Columbia, de exemplu, a, a avut un rol extrem de important pentru că politicienii la nivel național și local, pe măsură ce au fost aleși, au arătat că se vor conforma cu aceste obiective. Și când au vrut să fie din nou realeși, au trebuit să arate ce au făcut în perioada respectivă. Și în felul acesta, presa, societatea civilă, și toți ceilalți au putut să vadă despre ce e vorba. Uh, sigur am spus că vom discuta aceste aspecte și la nivelul forurilor globale. De aceea sunt importante aceste forumuri. Nu primul a arătat cine sunt participanții și că sunt dorni să facă acest lucru, apoi trebuie să vedem cine participă și cine nu, cine este implicat și cine nu. Sunt optimistă, sper că nu sunt și naivă și sper că vom ajunge la schimbări iar uh, Europa va arăta restul lumii că se poate face acest lucru și va arăta cum se poate face, iar cei care rămân în urmă o să meargă după cei aflați în primele rânduri, după elevii silitori să vedem de ce există, eu știu, un decalaj între cele două sexe, de ce e cineva lăsat în urmă sau nu. Avem o componentă foarte puternică de susținere a acestor politice, Încercăm să nu arătăm statele cu degetul la nivel internațional, dar vom colabora cu ele din punct de vedere tehnic ca să ne asigurăm că se implică. Deci o să fie o combinație, eu știu, de arătat cu degetul și recunoaștere ca să-și facă datoria așa cum trebuie. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim dacă ne puteți ajuta cu ideea responsabilizării și a responsabilității, cum o putem monitoriza și, bineînțeles, și o să facem și noi ce trebuie, să încercăm să promovăm în continuare uh, ideea ca Uniunea Europeană să își facă ce are da de făcut. Vă mulțumim amândurora pentru prezența de astăzi și să vedem ce se va întâmpla după luna iulie. Trebuie menținută nu presiunea pentru că trebuie să nu uităm ce se întâmplă și să nu lăsăm timpul să treacă toate guvernele ar trebui să dorească un viitor durabil pentru statele lor. Și dacă ar putea să facă acest lucru, ar fi guverne extrem de apreciate. Vă mulțumim pentru prezența de astăzi și, cum spuneam, o să păstrăm legătura. thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Okay. Mulțumesc, este o chestiune importantă asupra căreia vom reveni. Să trecem acum la următorul punct din ordinea de zi, punctul 8, și anume acordul de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și statele membre APA cu SADC. Acordul este între Uniunea Europeană și șase din cele 15 membre ale Comunității pentru Dezvoltare din Africa de Sud, adică Botswana, Lesotho, Mozambic, Namibia, Swaziland și Africa de Sud. E un grup foarte diferit din punct de vedere al dezvoltării, de la țări dezvoltate până la țări cu venit mediu. Este prima discuție. Uh, vom Comitetul răspunzător este comitetul, comisia răspunzătoare este comisia INTE Sigur că ACP-ul să se ducă în Namibia și o să vedem ce se va întâmpla. Vom mai discuta despre această chestiune. Raportarea noastră este doamna Silva Pereira, dar nu este astăzi aici, așa că o va înlocui Norbert Neuser. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Cum spunea Linda, vom avea posibilitatea în iunie Uh, când vom participa în Namibia cu toată delegația ACP să discutăm această chestiune. În numele doamnei Silva Pereira, vreau să spun că pe 15 iulie 2014 Uniunea Europeană a încheiat un parteneriat uh, economic și a încheiat și negocierile cu șase din cele 15 state membre ale comunității pentru dezvoltare adică Botswana, Lesotho, Mozambic, Namibia, Swaziland și Africa de Sud. Semnarea acestui acord, care eh, este un acord care se referă doar la bunuri, eh, va avea loc în prima jumătate a lunii iunie. Cum știți, Parlamentul European trebuie să aprobe încheierea acestui acord. Eh, statele APE cu SADC sunt un grup uh, divers de țări, de la țări cu uh, foarte, cele, dintre cele mai puțin dezvoltate până la țări cu venit mediu. Pentru aceste țări, acordul va acorda un acces garantat, uh, fără taxe, fără contingente, la piața europeană. Pentru Africa de Sud, care este mai dezvoltată și care are deja relații comerciale cu Uniunea Europeană, acest acord uh, va avea niște prevederi relevante privind comerțul pentru dezvoltare și pentru asemenea acorduri și va uh, acorda acces la piață suplimentar. Este un acord de dezvoltare și comerț. Iată câteva trăsături ale acestui acord. În primul rând, este asimetric și permite ca partenerii să-și uh, protejeze participanții de competitori. Apoi, țările vor avea un anumit spațiu de manevră printr-o serie întreagă de uh, garanții pentru a-și proteja industriile incipiente, uh, problemele culturale și pentru a asigura siguranța alimentară. Apoi se elimină subvențiile de export și nu există clauză standstill pentru produse nu există nu, liberalizarea anumitor produse. Asta înseamnă că partenerii pot folosi aceste taxe vamale uh, pentru produsele neliberalizate conform EPA. De asemenea, regulile de origine sunt destul de flexibile și permit exportatorilor să folosească materiale din alte țări și în cele din urmă uh, taxele de export pot fi aplicate în situații excepționale. Cât privește dezvoltarea durabilă, acest acord are un capitol despre comerț și dezvoltarea durabilă care confirmă faptul că părțile acceptă standardele internaționale și sunt angajate să aplice legislația de mediu și legislația muncii. Acordul, de asemenea, obligă la o procedură de consultare pentru chestiunile de dezvoltare durabilă care poate să implice autoritățile și părțile implicate. Totuși, vreau să spun următoarele. Societatea civilă, implicarea în negocierea societății civile a fost destul de limitată, deci se încurajează participarea lor la monitorizare și aplicare. De asemenea, notăm faptul că, din păcate, uh, uh, APE cu SADC nu are o clauză specifică pentru drepturile omului, ci face o trimitere la acordul de la Cotonou pe care, uh, în baza căruia țările pot să uh, adopte măsuri clare de protecție a drepturilor omului. Este foarte important ca aceste clauze uh, să nu-și piardă efectul în momentul în care uh, expiră acordul de la Cotonou din 2020 cât privește indicațiile regionale, trebuie să notăm faptul că APE cu SADC trebuie să fie compatibil cu uh, funcționarea Uniunii Vamale Sud-Africane pentru a armoniza regimul de import. Acest acord poate să fie un element important pentru alte inițiative regionale cu condiția ca uh, să urmeze nu promovarea capacității tehnice, de exemplu, în ceea ce privește regulile de origine și facilitarea comerțului. Iar acum mă voi referi la o chestiune importantă, și anume punerea în aplicare și monitorizarea. Uh, aplicarea eficientă este extrem de importantă pentru a folosi din plin accesul la piață. Este crucial ca structurile prevăzute și mecanismele prevăzute să existe, astfel încât uh, să existe transparență în funcționarea lor. Din punctul meu de vedere, acest acord trebuie să fie monitorizat eficient, în parteneriat cu societatea civilă, acesta fiind un element obligatoriu alocarea resurselor va fi foarte importantă din acest punct de vedere pentru a facilita participarea societății civile la punerea în aplicare și la monitorizare. De asemenea, cred că ar fi o idee bună ca acest Consiliu Comun să facă rapoarte de progres care să fie discutate la Parlamentul European și la Parlamentul African pentru a putea evalua contribuția partenerilor la un comerț durabil și echitabil și la reducerea sărăciei prin dezvoltarea durabilă. Aș dori de asemenea să solicit Comisiei Europene, în primul rând, să, pun, să disponibilizeze resursele adecvate pentru a putea uh, pune în aplicare acest acord, deci cât este anvelopa financiară, care sunt resursele financiare pentru punerea în aplicare acestui acord. Și apoi, ce, la ce ne putem aștepta din partea procesului de monitorizare, mai ales în ceea ce privește participarea societății civile și a transparenței. Și în al treilea rând, uh, rezultatele provizorii ale studiului făcut de Alfree arată că acest acord va avea rezultate pozitive, dar limitate pentru fluxul comercial. Creșterea PIB-ului reducerea sărăciei și, și creșterea bunăstării. De asemenea, solicităm Comisiei să publice rezultatele finale ale consecințelor uh, acestui studiu înainte ca noi să îl aprobăm. Vă mulțumesc foarte mult uh, în numele Uh, doamnei Silvia Pereira și așteptăm să colaborăm cu raportorii din umbră și cu colegii asupra acestui dosar foarte important. Thank you. I can see Mr. Venter wants the floor. And Maria Hoibruc. Mulțumesc, Maria uh, Colega Adam... Mulțumesc foarte mult. Domnul Seinfeld este raportor din umbră în numele PPE. Din păcate, nu a putut să vină la întâlnirea de astăzi și vă transmite scuzele sale. Aș dori să vă prezint uh, eu poziția dumnealui în legătură cu acest raport. În primul rând, Africa este un continent uh, în creștere. În fiecare zi uh, vin noi companii și se instalează pe continentul african iar acest acord de parteneriat economic este un instrument excepțional uh, care apropie cele două continente. Nu doar în ceea ce privește aspectele umanitare, ci și aspectele economice. Știm că țările SADC au acces tot mai mare la piețe și uh, au liberalizat importurile din Uniunea Europeană. Pe lângă acest uh, acord de parteneriat uh, economic, Uniunea Europeană nu a fost niciodată de acord cu o asemenea lipsă de simetrie într-un acord de liber schimb. Acordul conține foarte multe măsuri um, asigurătorii care pot fi activate dacă importurile din UE cresc atât de repede încât uh, distorsionează echilibrul de pe piață. Există și niște dispoziții în favoarea dezvoltării, precum uh, cele legate de origine. Aceste reguli sunt destul uh, de clare. Iar în ceea ce privește exporturile de textile, există astfel de dispoziții pentru dezvoltare de exemplu, protejarea noilor industrii, eliminarea sau acordarea de subvenții. Industria poate să fie diversificată datorită acestui uh, acord, iar valoarea produselor poate să crească. Țările SADC se confruntă acum cu probleme, precum uh, lipsa de utilaje sau lipsa de pesticide. Acestea ar trebui să fie liber disponibile antreprenorilor taxele vamale vor fi scăzute. Pe lângă aspectele economice însă, acest acord conține și câteva prevederi care stimulează dezvoltarea durabilă și standardele umanitare, mai ales în ceea ce privește condițiile de muncă și standardele de mediu. Mulțumesc! Mulțumesc! Maria Hoibuc, după care Lola Sanchez. Ja, <clears throat> vielen Dank. Da, vă mulțumesc. Mai întâi de toate, vreau să exprim dubile față de un eventual automatism. Deci faptul că se creează un comerț mai amplu, pe de o parte, și că pe de altă parte o să combatem sărăcia. Și orientarea politicii noastre comerciale o găsesc îndoielnică în acest context și la acest acord cu statele sud-africane trebuie să punem la îndoială faptul că o liberalizare timpurie poate crea creștere în statele din Caraibe și Pacific. Avem un exemplu bun dat de China, o evoluție bună în punct de vedere economic, dar acolo am avut un stat care uh, și-a protejat economia până s-a atins un anume nivel de competitivitate în raport cu statele mai bine dezvoltate. Și aici, dacă liberalizăm prea devreme, există riscul să uh, se ajungă în structuri inechitabile și care uh, ar înrăutăți sărăcia în loc să o combată. Este un risc aici al integrării regionale și nu sunt de aceeași părere cu raportorul nostru cum că acordul cu statele sud-africane promovează integrarea. integrarea. Avem uh, diferite stadii de dezvoltare. Sunt 12 state uh, în comunitatea sud-africană și 15 în comunitatea uh, regională. Deci sunt complicații aici când vine vorba de regimul vamal. Pentru că sunt uh, mai multe construcții economice. Acesta ar fi un risc. Și, pe de altă parte, un alt risc uh, care afectează țări, țările cele mai slab dezvoltate, Lesotho și Mozambic, care nu au niciun avantaj. Ele oricum au acces uh, extins la piața europeană, cu toate produsele în afară de arme. La alte țări, uh, Botswana și Namibia, acolo acordul oferă condiții foarte bune. Există un potențial, un conflict potențial în interiorul acelei regiuni însă. O altă problemă, în opinia mea, acordul nu oferă un stimulent pentru diversificare. De exemplu, putem preconiza că uh, va crește comerțul cu produse piscicole și agricole. Pe de altă parte, regulile ce țin de proveniență și de igienă și taxele foarte crescute sunt motivul pentru care uh, pe piața europeană ajung puține produse prelucrate. Deci, valoarea adăugată se va înregistra în Europa ci nu în țările unde este nevoie de ea. Deci, practic, e vorba de un comerț cu materie primă. Și aici apare și pericolul dezindustrializării. Liberalizarea comercială nu va duce la combaterea, redu- la combaterea sărăciei, dacă urmăm același uh, exemplu ca cel din anii 80 și 90. Apoi, uh, proprietatea intelectuală, Uniunea Africană lucrează la un regulament cu privire la drepturile de autor și bineînțeles că acesta ar putea duce la anumite restricții din uh, acord. Clauze pentru mediu, aici sunt de părere că ar putea apărea o problemă pentru că noi nu credem că este suficient să ne angajăm că vom respecta acele standarde precum cel al uh, ILO. Este nevoie de reguli consistente care pot fi puse în aplicare. În această după amiază am vorbit despre industria textilă și aici s-ar uh, aplica aceleași lucruri dacă am uh, rămâne la nivelul inițial. Apoi taxele vamale, ele sunt interzise din cauza regulamentului uh, Organizației Mondiale a Muncii, a Comerțului, a OMC. Deci sunt instrumente de ghidaj, de orientare și acesta nu mai este posibil dacă se impune o astfel de taxă și, pe de altă parte, uh, resursele financiare al lipsii, tocmai uh, în uh, țările în care este nevoie. Ceea ce privește societatea civilă, ei nu au fost antrenați în mod suficient și parlamentele naționale, nici parlamentele naționale nu au fost antrenate în mod suficient. Un ultim aspect legat de impozite, impozitele nu sunt menționate destul de frecvent. Multe state uh, africane lucrează uh, au anumite ramuri ale economiei unde nu se aplică aceste taxe și cred că aici ar fi nevoie de standarde transparente, de exemplu, uh, în cazul raportului uh, pentru fiecare țară. Cam acestea au fost observațiile mele critice și vor exista amendamente în acest sens. Mulțumesc. Thank you, Lola Sanchez. Mulțumesc, Lola Sanchez. Muchas gracias. Mulțumesc, Linda. Considerăm că acest acord uh, merge pe o logică neocolonială care, în primul rând, uh, pune, mai, pune deasupra intereselor celor din Sud uh, binestarea întreprinderii din Nord. Societatea din Nord și din Sud nu a putut participa societatea civilă mă refer, și nu au fost consultate așa cum este obiceiul. Ne preocupă de asemenea impactul negativ potențial pe care îl are acordul asupra fluxului de capital ilicit și asupra drepturilor omului. Comisia INTA ar trebui să aibă un raport privind relațiile dintre acest acord și frauda fiscală și spălarea de bani. Raportul a ajuns la concluzia și citez că liberalizarea comerțului de bunuri și servicii cu țările în dezvoltare sporește amenințarea spălării de bani. Deci contribuie la spărarea fluxurilor financiare ilicite din țările în dezvoltare către Uniunea Europeană. Credem deci că acest acord nu abordează aceste preocupări așa cum trebuie. În grupul meu există o preocupare foarte mare privind situația drepturilor omului în țările în dezvoltare, pentru că acest acord nu poate răspunde la această problemă. Din contră, adâncește situația gravă. Eu știu, acapararea terenurilor de către multinaționale. Nu credem că acest acord are elemente eficiente pentru a răspunde la această problemă Uh, referitoare la drepturilor omului. De, aceea, grupul nostru va fi împotriva acestui acord. Comerțul poate fi un instrument pentru dezvoltare, dar nu orice tip de comerț. Și cu atât mai puțin un model ca acesta care adâncește logica neoliberală care pune mai presus beneficiile întreprinderii față de drepturile oamenilor și beneficiile față de mediu, așa cum am arătat deja. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Uh, doamna Zeller. Also, Kolleginnen und Kollegen. Stimați colegi, eu cred că în anumite avize aspectul politic joacă un rol mai important uh, decât uh, analiza concretă a acestui acord. Am fost de curând la o conferință regională în cadrul adunării mixte, adunării parlamentare UE-ACP și acolo, bineînțeles, s-a vorbit și despre uh, redactarea acordului uh, cu comunitatea sud-africană. Și vreau să vă spun aici că bazele acordului nostru de până acum uh, au avut au, s-au raportat la un acord Cotenu, de la Cotenu, care uh, va expira în acest an și continuarea acelui acord uh, este destul de timidă și există multe dubii cu privire la continuarea, la prelungirea acelui acord. Sub uh, auspiciile acestui acord, de la Cotenu, Cotonu, urmează să se discute despre mai multe obiective uh, în acordul cu uh, statele ACP. Totodată se vorbește despre dimensiunea relațiilor comerciale, toate aceste lucruri urmă să fie incluse într-un uh, acord practic. Și acum, în relația cu statele din Africa de Vest și comunitățile din Africa de Sud, se va proceda la fel. În ceea ce privește comunitatea de dezvoltare din uh, uh, sudul Africii, e bine, acolo membre sunt 15 state, 15 uh, state. Doar 6 s-au declarat dispuse să caute o astfel de bază contractuală cu noi. Și acum, dacă ne întrebăm în ce măsură a fost implicată societatea civilă, sunt de acord cu răspunsul că ea nu a fost implicată în mod suficient. Statele cu care vrem să intrăm într-o relație contractuală trebuie să răspundă de acest lucru, dar sunt și state precum Swaziland, care sunt, cred eu, ultima monarhie absolută de pe planetă. Ei bine, acolo nu există un parlament de facto, acolo regele decide totul uh, pe propriu și va fi dificil uh, să găsim o structură parlamentară. Însă Swaziland este în continuare una dintre cele mai sărace țări din lume. Și de aceea trebuie să lucrăm cu ce avem și nu putem să evităm uh, negocierile. Apoi, uh, o problemă acolo este legată de producția de energie să luăm exemplul Swaziland, în ceea ce privește uh, colaborarea regională, nu există o bază rezonabilă pentru așa ceva. Toate aceste colaborări regionale sunt foarte superficiale în, în prezent. Adesea, colaborarea regională nici măcar nu este foarte pronunțată, ci se uh, limitează la acorduri bilaterale. Deci ar fi mai bine să existe o cooperare îmbunătățită. Swaziland sau reprezentantul respectiv mi-a spus uh, în ceea ce privește aprovizionarea cu energie că există un acord cu Africa de Sud care va expira în 2024. Africa de Sud nu s-a declarat uh, dispusă să prelungească acest acord cu privire la livrarea de energie și consecința va fi că se vor construi, construi um, centrale pe cărbun și acum uh, trebuie să ne punem poate problema utilizării energii, uh, energiei regenerabile. Dar asta a fost o sugestie, iar reprezentantul Swaziland mi-a spus că ar fi mult prea scump. Sunt multe uh, aspecte pe care trebuie să le discutăm cu acești posibili parteneri. Și pentru asta este nevoie de o bază contractuală. Ceea ce văd eu acum, singurul lucru pe care îl văd în vederea unei colaborări cu măcar șase din cele 15 state sunt aceste uh, acorduri de parteneriat uh, economic cu statele din comunitatea sud-africană, comunitatea de dezvoltare. Și dacă ajungem la o, o concluzie negativă, singura instituție care poate coordona colaborarea dintre 15 state, singura instituție care are o autoritate? Uh, deci acum uh, a intrat cineva pe canalul de engleză. Deci există peric... Îmi cer scuze, este greșeala mea. Am apăsat un buton din greșeală. Continuați, vă rog. Deci, singura uh, instituție a, uh, care ar putea coordona colaborarea și-ar pierde autoritatea și Aici colaborarea între statele UE și aceste țări ar trebui să se desfășoare pe bază bilaterală. Și se întâmplă asta deja parțial. Dar aici uh, apar pericolele despre care s-a vorbit uh, astăzi deja. Dacă vorbim, de exemplu, despre Zambia, care aparține de această comunitate de dezvoltare sud-africană, dar care n-a vrut să adere la acordul respectiv. Acolo materia primă este pur și simplu uh, acaparată de China și Zabia, în, Zabia, în Zambia de asemenea au loc defrișări ilegale și printr-un astfel de acord am putea să influențăm măcar puțin situația pe teren. Ceea ce nu este posibil altfel. Este un prim pas, ă, aș putea spune, dar până la urmă trebuie să ă, ne facem auziți, trebuie să arătăm ă, unde este nevoie de îmbunătățiri și asta se va și întâmpla, dar asta nu trebuie, demersul nu trebuie considerat eșuat din capul locului. Trebuie să ne mulțumim cu ideea că nu putem influența situația mai bine de atât. Thank you, uh, colleagues. Mulțumesc, dragi colegi. Uh, au fost ridicate foarte multe întrebări uh, colegilor de la DigiTrade și DigiDevco și îi dau cuvântul colegului de la DigiTrade. Bună ziua tuturor și dumneavoastră, doamnă președintă, vă mulțumesc pentru această invitație. O să las partea legată de finanțare lui Rene, pentru că e specialitatea lui. Acum aș dori să vă dau câteva răspunsuri și sper că uh, voi răspunde corespunzător. A fost destul de intensă această dezbatere. În prima parte aș dori să mă refer la câteva aspecte tehnice care au fost uh, ilustrate de domnul Neuser. S-a vorbit despre asimetria tehnică. Aș vrea să subliniez că acesta este un acord uh, care conține șase uh, uh, măsuri, uh, șase safeguards. Acestea pot fi declanșate uh, cu ușurință. În acest uh, acord avem șase astfel de măsuri. Avem și țările cel mai puțin dezvoltate, precum uh, Lesotho. Uh, toate aceste țări pot să declanșeze aceste clauze cu ușurință. Este suficient să existe o mică amenințare. Deci nu este o măsură de protecție, o măsură de garanție de genul um, OMC. S-a vorbit despre industria textilelor. Uh, Ah, trebuie să știți că noi am fost o ancoră pentru această regiune, mai ales pentru Lesoto. Industria textilelor este un domeniu în care sperăm că vom avea valoare adăugată exportată din această regiune. Iar acest acord își propune să genereze valoare adăugată. Dacă vă uitați la ce fac bine aceste țări uh, și la sectorul agricol, liberalizarea suplimentară în plus față de ce au deja uh, este de doar 2%. Să țineți minte această cifră. Asta înseamnă că există foarte multe excluderi. Am înțeles că agricultura este un sector sensibil. Uh, reprezintă, uh, iar 65-70% din populația din această regiune trăiește din agricultură. Am ascultat cu atenție uh, declarațiile și afirmațiile care merg dincolo de aspectele tehnice. Vorbim despre această regionalizare, vorbim despre această armonizare. SACU, este vorba despre Uniunea Vamală în, Africa, în, în regiunea Africii de Sud. Deci Africa de Sud este o țară foarte mare și este bine ca Uniunea Europeană să încheie un acord um, pro-dezvoltare, uh, dincolo de acordul pur comercial. Uh, acordul cu Namibia, cu Botswana, cu Africa de Sud, ar fi important Swaziland, este o țară uh, cu venit de 10.000 de euro eh, pe cap de locuitor pe an. Însă Lesoto este țara pe care trebuie să o avem în vizor. Și a, noi trebuie să luăm notă de ceea ce ați spus dumneavoastră, și anume necesitatea de a avea o bună monitorizare. Acordul este, va fi bun dacă va avea o implementare bună și dacă va fi monitorizat corespunzător. Trebuie să vă spun că am ascultat uh, cu atenție și am luat notă de faptul că trebuie să implicăm societatea civilă. Din păcate, societatea civilă nu a fost implicată atât de mult în negocieri uh, și uh, noi uh, am făcut tot ce am putut ca negociatori. Am încercat să organizăm workshop-uri pentru a atrage societatea civilă este important însă ca societatea civilă adevărată să participe la monitorizare și uh, dumneavoastră, ca Parlament European, aveți un rol de jucat în acest sens, pentru că uh, există o credibilitate limitată a negociatorilor în acea regiune. Acesta este un uh, acord în care semnalele sunt foarte importante. Sigur că există probleme pe care vom putea să le abordăm în viitor și mă refer la probleme importante precum uh, impozitarea. Însă acest acord are o aplicabilitate, un domeniu de aplicare limitat. Noi vrem să ne concentrăm pe pilonul de dezvoltare și pe pilonul de uh, bunuri. Uh, Uh, trebuie să vă spun că nu există concurență, nu există drepturi de proprietate uh, intelectuală în acest protocol. Protocolul de mm, indicații geografice este semnat doar cu Africa de Sud. Este singurul partener care își dorește aceste indicații de origine uh, și acesta este un semnal extraordinar și pentru Statele Unite. Suntem cu toții încântați de această idee care se regăsește pe ordinea de zi. Vorbim despre semnale. Uh, Uh, este important uh, să existe un acord, pentru că semnalul pe care îl transmiteți acestor țări este important. Faptul că Europa spune da, vrem să intrăm în acest acord cu voi, este cu adevărat important. Pentru că aceste țări uh, încearcă, fac eforturi Poate că acest acord uh, nu este instrumentul care va rezolva toate problemele, însă aceste țări își doresc ceva diferit. Își doresc uh, un acord pro-dezvoltare care să fie totuși uh, în continuare un acord comercial. Deci nu trebuie să le dezamăgim discuțiile pe care le veți avea în Namibia vă vor arăta uh, cât de mândri sunt de acest acord. Acest acord la acest acord s-a ajuns după o perioadă uh, mult prea îndelungată în care nu am ținut cont uh, de ce își dorea această regiune. Regiunea își dorea un acord uh, care să nu include neapărat servicii și alte lucruri. Ei vroiau duty free, quota free, deci nu vroiau taxe și nu vroiau contingente. Însă este extrem de important. Uh, uh, vorbim despre citrice. Uh, deci, practic, sucul de portocale pe care îl bem vine de la portocale din Africa de Sud. În ceea ce privește mm, SPS, uh, trebuie să existe capacitățile de finanțare. Nu trebuie să um, uh, îi alungăm, trebuie să ne deschidem brațele uh, și să le spunem că suntem în acest demers împreună. Numai împreună vom avea un acord bun. Nu putem să scoatem acest acord din um, buzunar și să spunem gata, acum implementați-l. Deci este extrem de important să avem în vedere aceste lucruri. Acum îi dau cuvântul lui Rene. Mulțumesc, Sandra. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua! Întotdeauna e foarte greu să vorbești după Sandra, pentru că e foarte convingătoare, dar uh, voi încerca și eu să abordez câteva chestiuni. Vă mulțumesc uh, pentru atenția pe care o acordați dezvoltării. Într-adevăr, dezvoltarea este o componentă importantă a acordurilor de parteneriat economic și îndeosebi în acest acord. Există un capitol dedicat cooperării pentru dezvoltare. În acel, uh, în acel în acea parte, uh, părțile se angajează să susțină o serie de sectoare, o listă destul de lungă, după cum puteți vedea din acord. Uniunea Europeană și Comisia Europeană uh, sunt uh, hotărâte să sprijine țările cu care, care se confruntă cu provocări în punerea în aplicare acest uh, lucru se va face în conformitate cu regulamentul, uh, cu bugetul, cu regulamentul de funcționare și așa mai departe. Și, bineînțeles, uh, în conformitate cu toate regulamentele. Este important ca sprijinul nostru să fie acordat pentru reformele în aceste țări care vor implementa APE am uh, început discuții cu guvernele prin intermediul delegațiilor noastre în aceste țări, astfel încât uh, să oferim sprijin personalizat. Avem uh, definiția Aid for Trade a OCDE, este vorba despre asistență tehnică pentru politici comerciale și reglementări comerciale, pentru infrastructuri comerciale, uh, infrastructură, inclusiv dezvoltarea comerțului, ajustarea comerțului și alte uh, nevoi care au legătură cu comerțul. Aceasta este baza de pornire în dialogul nostru cu guvernele instrumentele pe care le-am identificat sunt uh, cel de-al 11-lea program de dezvoltare pentru fiecare țară. Oferim sprijin uh, pentru sectoare precum uh, agricultura, infrastructură, standarde și așa mai departe. Și lucrăm la elaborarea planurilor de implementare uh, a acordurilor de parteneriat economic. Acestea țin cont de nevoile specifice identificate la nivel național. Ideea este să anticipăm mai bine aceste nevoi și să oferim sprijin pentru măsurile potrivite în țările potrivite. Și mai avem și un instrument uh, privilegiat, este un uh, program uh, pentru Oceanul Indian, Africa de Sud, care oferă sprijin regiuni, regiuni, țărilor din regiunea SADC. Acest sprijin poate fi accesat direct de țările individuale. Avem programe în curs de desfășurare, avem și programe pentru viitor. Facilitatea mm, legată de comerț este un program în cadrul căruia fiecare țară poate să propună o agendă de integrare comercială. Și în baza acestui program primesc fonduri de la programele regionale. Lucrăm acum la o propunere primită din Namibia. Very sorry, I lost the piece of paper on the, the developing Este vorba despre modernizarea industriei din Namibia. În uh, Lesotho lucrăm cu Departamentul de Standarde și Asigurare a Calității să avem un uh, centru de facilitare tip ghișeu unic. Acestea sunt doar uh, niște exemple mici din programe de mai mare anvergură. În concluzie, am să mai spun câte ceva, după care vă stau la dispoziție pentru întrebări. Sprijinim uh, SADC ca organizație regională și sprijinim și implementarea protocolului uh, pentru această regiune. Avem 90 uh, de milioane de euro pentru această regiune. Avem și 600 de milioane de euro pentru infrastructură și pentru alte proiecte în toată regiunea Africii de Sud. Nu avem o defalcare a acestei sume, depinde de la, țară la, de la o țară la alta. Principala noastră preocupare este ca finanțarea să ajungă la sectoarele potrivite, astfel încât aceste țări să poată exporta către Europa și să profite de acest acord. Câteva comentarii legate de societatea civilă în uh, pregătirea oricărui program. Uh, noi avem un proces de consultare cu societatea civilă, cu organizațiile sectorului privat, în sens mai larg. Acest proces este derulat uh, de către delegațiile noastre din țările respective. Vă mulțumesc! Thank you very much. Norbert, I don't know if you want... Mulțumesc, Norbert. Dorești să intervii? Mulțumesc. Aș avea câteva observații pe marginea discuției și vreau să mulțumesc mai întâi Comisiei pentru poziționarea foarte limpede și evidențierea anumitor puncte. Da, poate că am implicat uh, prea puțin societatea civilă. Da, poate că ne preocupăm prea puțin de situația drepturilor omului. Da, va fi greu prin acest acord să se combată sărăcia tot ce este posibil. Dar mă gândesc că sunt și posibilități pe care în trecut le-am folosit prea puțin. De exemplu, acordul de la Cotonou, în care s-a vorbit prea mult despre drepturile omului. Dar toate acestea sunt uh, posibilități care în faza de implementare sau de monitorizare uh, ar trebui să fie utilizate, folosite. Și dacă vă gândiți, nu că există pericolul să revenim la structuri neocoloniale, atunci mă întreb cum trebuie să stăm de vorbă cu aceste state, state care au structuri democratice, state care nu au structuri democratice și state care au ajuns uh, la un proces decizional. Nu este dificil dacă noi uh, venim uh, și spunem că ceea ce s-a negociat cu aceste state e prea puțin că s-au antrenat prea puțin ONG-urile. Sunt uh, chestiuni dificile la care trebuie să reflectăm. Pe lângă toate aceste linii roșii pe care le urmăm, în mod justificat, și dau aici ca exemplu TTIP, trebuie să ne gândim cu cine vom purta aceste negocieri, cu cine vom avea acest comerț și trebuie să avem și câteva linii verzi, acolo unde putem folosi potențialul comerțului și un comerț care să ne folosească și nouă. Altfel, piețele sunt și mai deschise pentru SUA, China, Brazilia, India. Și sunt întrebări pe care trebuie să le punem în cadrul dezbaterii. Vor fi negocieri foarte palpitante între Pietro și negociatorul, uh, raportorul din umbră, dar trebuie să asistăm și să urmărim îndeaproape procesul. Mulțumesc! Um, Mulțumesc! Vom uh, discuta raportul la următoarea reuniune din luna iunie. Vom avea un proiect de aviz uh, din partea raportorului nostru. Mulțumesc și comisiei. Iar acum, dragi colegi, avem o problemă. Punctul 9, referitor la buget. Ne... Îl așteptam uh, pe domnul Gaier de la Comisia de Bugete, dar e blocat la Comisia de Mediu, deci nu poate fi alături de noi astăzi. Și domnul uh, Deva, raportorul nostru, nu este aici a rugat-o pe doamna Zaradil să îl înlocuiască. Deci cu acordul doamnei Zaradil uh, vom amâna acest subiect uh, până la o altă întâlnire, pentru că nu putem să discutăm fără domnul Gaier, nu putem să așteptăm 45 de minute ca să vină. Îmi e teamă că va trebui să anulăm acest punct de pe ordinea de zi, să-l amânăm uh, până la întâlnirea din iunie. Următorul punct uh, a fost deja anulat, acel punct uh, cu Somalia. Așadar, încheiem întâlnirea de astăzi acum și ne revedem uh, mâine dimineață la ora 9. Da, mâine dimineață la ora 9 pentru voturi. Vă mulțumesc foarte mult. domnul președinte, mulțumesc și interpreților. Toată lumea merge acasă mai devreme decât am prevăzut. Vă mulțumesc foarte mult.